Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take... Bună dimineața, vă rog ocupați loc, doamnelor și domnilor. Thank you very much. Vă mulțumesc. Bine, deschid reuniunea extraordinară a Comisiei Regii, unde vom pune accentul pe viitorul politicii de coeziune. Vă urez bun venit tuturor celor dintre dumneavoastră care ați decis să participați la această reuniune, care ați dat dovadă de interes și sunteți gata să ne împărtășiți avizul dumneavoastră în legătură cu politica de coeziune. După părerea noastră, politica de coeziune este un instrument crucial pentru unitate și solidaritate în interiorul Uniunii dedicăm multe eforturi în Comisia Regii pentru a lucra pe viitorul politicii de coeziune. Deja am pregătit un raport special al cărui raport, al cărui autor doamna Vespa este prezentă. Însă, în momentul de față discutăm al doilea raport care urmează cel de-al șaptelea raport de coeziune emis de către Comisie toamna trecută și are obiectivul de a prezenta poziția Parlamentului European înainte de reformă pregătită. Raportorul pentru aviz este domnul Julot, uh, este prezent și va încheia discuția noastră. Mă bucur să urez bun venit președinției bulgare și Va fi foarte important să ascultăm poziția Consiliului în timpul acestei președinții. Vă reamintesc că această reuniune extraordinară este organizată în acest context cu obiectivul de a asculta diversi actori și de a schimba puncte de vedere cu aceștia. Deci, ne bucurăm să îi ascultăm pe reprezentanții diverselor organizații. Avem ordine de, ordine de zi organizată în două secțiuni. Prima secțiune, o perspectivă instituțională în care vom asculta uh, opiniile Consiliului, ale Comisiei, ale Comitetului Regiunilor, ale Comitetului Economic și Social și după aceea vom avea o scurtă prezentare despre raportul nostru Building Blocks, despre uh, ideile principale ale raportului nostru. După aceea, a doua, a doua, a doua secțiune va include um, perspectivele asociațiilor, autorităților locale și regionale. În final vom uh, discuta raportul nostru și domnul Julo își va uh, prezenta proiectul de raport. Nu vom, vom mai rosi timp acum, vom începe direct cu primii vorbitori din prima secțiune. Îi dau cuvântul domnului Nicola de Michelis, șef de cabinet al doamnei comisar Corina Crețu. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă ministru. Ne apropiem de faza finală de pregătire a propunerii comisiei și, ca în orice faze finale, aceasta este una riscantă în care se pot întâmpla o serie de, de se pot întâmpla o serie de incidente și în care vor fi emise o serie de decizii în următoarele săptămâni. Structura comisiei a fost să pună întrebarea care sunt prioritățile care ar trebui să fie finanțate de către următorul buget comunitar ce trebuie să facem, ce, care sunt așteptările din partea Europei. Și nu vreau să insist asupra acestor aspecte, însă un obiectiv general este de a îmbunătăți cal- calitatea și nivelul de trai al cetățeanului prin servicii de bază la un preț acceptabil prin susținerea transformărilor economice, prin inovare și printr-o regândire a sistemului educațional și prin susținerea investițiilor pentru adaptarea la schimbarea climatică. Toate acestea sunt zone în care uh, bugetul comunitar deja acționează Bineînțeles, se poate face mai mult și poate mai bine. Și există și noi domenii care au apărut în ultimii câțiva ani, care reflectă câteva dintre preocupările eh, exprimate de cetățenii europeni și care necesită noi investiții în domenii cum ar fi apărarea, controlul frontierelor și securitatea. Deci dezbaterea în legătură cu prioritățile este în centrul acestor considerații. A doua întrebare este cum să punem în aplicare aceste priorități. În mod foarte clar, sunt domenii în care instrumente, cum ar fi um, programul cadru de cercetare și dezvoltare pentru susținerea excelenței în cercetare este instrumentul cel mai adaptat. Programe cum ar fi Erasmus, care asigură schimburile de studenți dar sunt și alte domenii unde nu este atât de ușor să vedem cum putem să uh, înregistrăm progrese. De aceea avem nevoie de un dialog permanent cu regiunile și uh, autoritățile locale, cum ar domenii cum ar fi inovarea sau incluziunea socială. Aceasta este dihotomia care câteodată este prezentă între instrumentele gestionate direct și instrumentele gestionate în comun. Este însă o dihotomie falsă, avem nevoie de amândouă. Și trebuie să ne asigurăm că fiecare prioritate e, își prive, primește instrumentul corect. Coeziunea acum și discuția politicii de coeziune. Prima întrebare pe care o pune toată lumea este de ce avem nevoie de politica de coeziune în Europa. Poate vă surprinde, însă este o întrebare care este în continuare de actualitate. Și eu consider că există trei modalități de a răspunde. În primul rând, după cum arată cel de-al șaptelea raport în legătură cu coeziunea în Europa, disparitățile persistă și în, în anumite părți ale Europa aceste diferențe chiar cresc. Fie că este vorba de o zonă săracă în zone relativ prospere sau dacă este vorba despre capcana venitului mediu, acele regiuni care sunt prinse între concurența cu uh, zone cu cost scăzut al forței de muncă și alte uh, zone în care tehnologia deja a făcut pași înainte vertiginoși. Și există asemenea regiuni care sunt încă mm, confruntate cu probleme de convergență. A doua perspectivă ar fi și este legată de prima idee. Odată ce am definit prioritățile spre care trebuie să meargă bugetul comunitar, politica de coeziune acoperă multe din aceste priorități în domeniul inovării, în politica de ocupare, incluziune, digitalizare, investiții pentru mediu. Politica de coeziune acopere toate aceste lucruri, nu este diferită de prioritățile europene, este o modalitate de a concretiza aceste priorități acolo unde contează cel mai mult. Dacă ne uităm la hărțile din raportul de coeziune și ne întrebăm care este problema inovației în Europa, problema inovației apare în toate aceste domenii care se confruntă cu un declin al, tuturor sectoarelor și unde marjele de uh, posibilitatea um, îmbunătățirii productivității sunt cele mai mari. Potențialul, așadar, este cel mai ridicat. Al treilea element este un element politic legat de ceea ce unii au numit uh, geografia nemulțumirii. Și citez aici pentru că există un anume consens în ultimii câțiva ani în legătură cu dimensiunea regională a dinamicilor economice. Primul citat este din raportul global de risc uh, prezentat uh, la reuniunea de la Davos și citez, spune că suferința economică a fost concentrată asupra anumitor grupuri și zone geografice – pentru ca aceste uh, zone să se afirme în mod politic. Există un studiu numit Locurile care nu contează, care ne arată ceva destul de asemănător. Provocarea uh, vine de la o sursă uh, neglijată de inegalitate, și anume sursa teritoriale, teritoriale, zone care au suferit de un declin prelungit și citez din a treia sursă, um, din raportul Thomson care, din 1973 care a lansat uh, politica regională și anume că nicio comunitate nu poate să își mențină nivelul atâta timp cât uh, locuitorii săi au dubii în legătură cu uh, disponibilitatea statelor membre de a îmbunătăți condițiile pentru cetățeni și unde nivelul de trai este extrem de diferit. Așadar, este o, o serie de probleme cu care se confruntă Europa și dacă vrem să le rezolvăm, avem nevoie de un instrument care să poată să uh, adreseze aceste neajunsuri. O altă opinie este că totul este în ordine, însă nu este cazul în mod foarte clar. Există anumite idei care trebuie să fie menționate. În primul rând, acoperirea geografică. Nu cred că uh, s-a ajuns la un consens în legătură cu această idee și este foarte important să subliniem că dacă vrem să evităm diviziunile în Europa, o modalitate este de a, a face ca politica de coeziune să fie în serviciul regiunilor și statelor membre. După cum spune doamna comisar, este o politică ce ar trebui să privească întregul teritoriu, teritoriu al Uniunii și pe toți cetățenii. A doua idee este ține de focalizarea acestei politici. Dacă politica de coeziune ar trebui să acopere toate aspectele menționate până acum și dacă nu ar trebui poate să uh, focalizăm investițiile pe mai puține domenii poate mai relevante. De asemenea, putem avea în vedere abordări diferite. Ne gândim la activitățile noastre în domeniul inovării, cu strategiile inteligente care au uh, examinat uh, sistemele regionale. Poate acum aceste sisteme trebuie deschise pentru a se crea lanțuri valorice și cooperare interregională. A tre- al treilea aspect care este în centrul dezbaterii în legătură cu următorul buget ține de modul în care putem să construim o condiționalitate. Cum ar trebui să funcționeze această politică în coerență și în legătură cu semestrul european? Această dezbatere nu va dispărea. Și cred că există un interes comun să ne angajăm în această discuție, să ne asigurăm că orice sistem vom avea, în final, va fi logic și gestionabil. Există multe idei vehiculate asupra cărora pot să revin ulterior. Și ultima idee este cum să ne asigurăm că această politică va opera cu o celeritate mai mare. Sunt uh, lucruri care pot să, sunt îmbunătățiri care pot să fie aduse la nivelul reglementărilor primare, uh, la nivelul, la nivelul diferențierilor uh, la nivelul programelor, însă foarte mult se poate face și la nivelul regiunilor și statelor membre pentru a simplifica procedurile. Și sper că, în ciuda faptului că în trecut simplificarea era sinonimă cu a nu schimba nimic, Sper că acest lucru nu se va întâmpla acum și mie mi se pare că se întrevede o lumină la capătul tunelului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule de Michelis trebuie să vă spun că am încercat să nu vă reamintesc în legătură cu limita de timp, însă trebuie să o fac. Voi ruga vorbitorii să nu depășească limita de 10 minute și 2 minute pentru coordonatori și 2 minute pentru membrii regii, pentru că avem o agendă foarte încărcată, mulți vorbitori și trebuie să folosim timpul în mod corespunzător pentru ca fiecare să aibă șansa să se exprime. Continuăm acum cu doamna Liliana Pavlova, ministru bulgar, membru al Consiliului de Miniștri. Aveți cuvântul. Uh, good morning, distinguished ladies. Bună dimineața, stimați uh, colegi. Mihail, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai uh, inițiat această dezbatere extrem de importantă și ai rugat președinția bulgară să contribuie. Pentru noi este o dezbatere extrem de importantă. Am dorit nu doar să aducem uh, onestitate în calitate de mediator, ci să și contribuim la dezbatere, să analizăm diferitele opinii, opinia Parlamentului European extrem de importantă pentru noi, opinia Comisiei, precum și a încercat să fim un mediator onest și a încercat să sporim și să provocăm o dezbatere cât mai deschisă, în care nu doar să prezentăm situația în care ne aflăm, doar ce știm foarte bine în ce situație ne aflăm, știm că Brexit pune um, diferite dificultăți în a găsi finanțare și știm că trebuie să realizăm mai multe cu mai puțin acum dar dorim și să avem o discuție practică privind impactul și toate, și toate întrebările esențiale. După cum s-a menționat, avem nevoie de o soluție echilibrată pentru a vedea cum să procedăm de acum înainte. Trebuie să avem această dezbatere în 2018 și abia așteptăm să se uh, facă publică în mai proiectul pentru următorul cadru financiar, financiar multianual. De aceea plănuim ca pe 12 aprilie să avem un Consiliu pentru afaceri generale special pe tema politicii de coeziune, în cadrul căreia să discutăm toate aceste chestiuni și să vedem care ar fi punctul comun doresc să vă împărtășesc câteva lucruri importante și să contribui la cele menționate deja. Cred că, în primul rând, ar trebui să ne concentrăm pe următorul cadru financiar multianual, nu din punct de vedere strict contabilicesc, ci ca un proces care să ne determine să identificăm priorități specifice și pe termen lung și pentru politica de coeziune. În al doilea rând, odată ce știm care sunt prioritățile noastre, să vedem și unde dorim să ne aflăm în anii următori? Unde dorim să ajungem? Cred că nu mai este nevoie să apărăm politica de coeziune. Dana Mihalova a menționat că este instrumentul cheie pentru solidaritate și unitate și este aceasta este ce dorim cu toții în Europa, solidaritate, unitate și să oferim mai mult cetățenilor noștri în ce privește creșterea și locurile de muncă. Cred că Europa și-a revenit, cred că Europa a devenit mai puternică și dacă studiem provocările din ultimii ani, vedem că acum trebuie să ne unim eforturile. Pe lângă a defini prioritățile, trebuie și să discutăm în detaliu plus valoarea investițiilor europene. Trebuie să avem o definiție clară pentru aceasta. Este al doilea subiect uh, despre care doresc să spun că trebuie să facem eforturi concentrate și să analizăm situația. În al treilea rând, trebuie să avem o legătură clară cu reformele structurale și condiționalitățile. Este o dezbatere importantă pe care dorim să o purtăm. Știm că politica de coeziune a fost cea mai controlată dintre toate politicile. Iar acum trebuie să facem o schimbare radicală și să trecem de la conformitate și control la performanță și rezultate. Aici ar trebui să se concentreze politica noastră. Și în același timp, cred că toți suntem de acord că avem nevoie de simplificare și avem nevoie de o abordare diferită. Trebuie să vedem care este legătura dintre politică și condiționalități pentru a putea fi echitabili. Politica de coeziune nu este singura care trebuie să fie afectată de tări bugetare și de condiționalități. Ar trebui să fie un instrument orizontal să fie aplicat astfel. Și evident, nu este vorba doar de simplificare. Cred că avea un singur set de reguli este o idee foarte bună și avea mai multă coerență între politici este de asemenea un lucru salutar. Vorbim de dezvoltare regională, de fonduri sociale, dar avem nevoie de legături mai bune, coerență mai mare și legătură cu celelalte fonduri, cel pentru agricultură, și să ținem cont și de noile provocări legate de mediu și de securitate. Politica de coeziune ar trebui să fie un instrument puternic de investiție al Uniunii Europene o dimensiune extrem de importantă în opinia noastră. Politica de coeziune a fost proiectată în așa fel încât să ne arate că trebuie să avem încredere în Europa și de aceea trebuie să depunem toate eforturile pentru a avea o politică de coeziune și de investiții puternică. Trebuie să facem față tuturor provocărilor noi și, în același timp, trebuie să avem grijă să avem o viziune pe termen lung, să avem priorități pe termen lung. Trebuie să fim cu băgare de seamă că această politică să nu fie mereu folosită ca o metodă de adaptare pe vreme de criză. Trebuie să fim atenți la planurile pe termen lung, la rezultate și obiective. Mă voi opri aici, din considerente de timp, dar vă asigur că președinția bulgară este foarte deschisă și dedicată purtării tuturor dezbaterilor necesare și după proiectul MFF din mai, ne bucurăm ca pe 8 iunie să avem uh, o conferință la Sofia, o conferință de amploare unde dorim să tragem concluzii privind președinția noastră, nu doar privind MFF, ci și politica de coeziune. La reuniune vor participa și Comisia și Parlamentul și Consiliul și miniștrii și sper să purtăm o dezbatere privind proiectul pentru MFF și concluziile președinției bulgare. Deja lucrăm cu colegii noștri din Austria pentru ca procesul să se desfășoare cât mai bine în lunile care urmează. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, doamnă Pavlova, și vă mulțumesc că v-ați încadrat în timp. Acum am plăcerea să-i dau cuvântul domnului Michael Schneider, care este raportorul Comitetului Regiunilor, pentru un aviz foarte important, și anume viitorul politicii de coeziune după 2020. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Aș începe cu mulțumiri, dorind în primul rând să vă mulțumesc dumneavoastră, doamnă președinte, și membrilor Comisiei Regii, cu care în ultimii ani am avut multe întâlniri și aș dori să vă mulțumesc pentru această bună colaborare pe care am avut-o. Dacă am reușit să adoptăm un aviz foarte bun în mai 2017, acest lucru se datorează și uh, bunei colaborări și multiplelor discuții pe care le-am avut cu dumneavoastră. Nu vreau să intru acum în detaliile acestui aviz, plec de la premisa că mulți dintre dumneavoastră îl cunosc pentru că ne-am întâlnit suficient de des, însă aș dori să repet unele din punctele cele mai importante. Aș dori să subliniez faptul că Politica europeană de coeziune este politica cel mai bine controlată, este controlată din punct de vedere politic, este controlată de către organismele de control aferente și se evaluează de către oameni științifici. Iar în trecut, această politică a fost una de succes că s-au putut uh, diminua diferențele de dezvoltare dintre regiuni. Să ne imaginăm că n-ar fi existat această politică de coeziune și că statele membre ar fi fost responsabile în ultimele decenii pentru dezvoltarea regională. Atunci am fi avut o un peisaj foarte variat în ceea ce privește dezvoltarea, pentru că unele state membre ar fi investit, altele nu. Nu ar fi existat criterii comune pentru dezvoltare, pentru că politica de coeziune reprezintă și uh, un numitor comun pentru criteriile asupra cărora am căzut de acord. Avizul pe care l-am adoptat în mai a fost adoptat cu un singur vot împotrivă, ceea ce înseamnă că acel aviz constituie într-adevăr opinia autorităților uh, locale și teritoriale din Europa. Pe scurt, cele mai importante puncte. Politica de coeziune ar trebui să reprezinte și în viitor o ofertă pentru toate regiunile, nu doar datorită nevoii de acceptanță de către toate statele membre, ci și din motive economice este nevoie ca toate regiunile să poată participa. În al doilea rând, considerăm că Arhitectura de până acum, adică încadrarea în diferite tipuri de regiuni, a fost una de succes până acum. Criteriul produsului intern brut, de asemenea, s-a dovedit uh, util în uh, încadrarea acestor regiuni. Întrebarea dacă ar trebui folosiți și alți indicatori uh, din statele membre este una care trebuie dezbătută în continuare. Va trebui să discutăm poate chiar și astăzi dacă demografia poate ar trebui să joace un rol în acest sens. Însă PIB-ul ar trebui folosit în continuare. O altă chestiune importantă o reprezintă colaborarea teritorială interregională, care constituie un element important a politicii de coeziune Aici uh, se stimulează coeziunea teritorială, ceea ce ar trebui să fie continuat și pe viitor, poate cu ce, un nivel de ambiție ceva mai ridicat. Nu aș dori acum să mă refer la alte obiective individuale. Toate aceste chestiuni vor fi posibile pe viitor doar dacă avem și o dotare financiară corespunzătoare. Este premisa cea mai importantă care trebuie să fie îndeplinită. Am discutat pe lung și am ales o formulare, respectiv o solicitare, prin care spunem că considerăm că ar, fondurile de coeziune ar trebui să aibă o cotă proporțională egală uh, Uh, cu cea anterioară din buget. Deci nu în valori absolute, ci în, uh, la nivel proporțional. Ar trebui să corespundă aceeași codă pentru a ne putea atinge obiectivele vizate. Am ajuns la această concluzie și în discuții cu cercetători și oameni de știință, pentru că dacă s-ar ajunge sub acest nivel, efectele se vor înregistra asupra masei critice și atunci întregul concept, întregul sistem nu ar mai funcționa. Atunci ar trebui să dezvoltăm cu tot o altă structură a politicii de coeziune și cred că nicio regiune nu se teme mai mult uh, de ceva decât de a lua lucrurile de la zero, uh, atât la nivelul autorităților cât și la nivelul beneficiarilor. Acest lucru ar fi într-adevăr un coșmar. Sunt câteva puncte unde spunem nu. Și anume, condiționalitățile macroeconomice, aici nu există nicio poziție divergentă în COR, respingem acest lucru. Legarea cu semestrul european nu funcționează bine în momentul de față. Nu respingem întru totul această idee, spunem însă numai că trebuie îmbunătățită. Politica de coeziune, programele operaționale pe de o parte și pe de altă parte recomandările specifice pentru statele membre trăiesc în două lumi diferite care nu au de face una cu alta. Trebuie să avem o mai bună coordonare în acest sens pentru a realiza efecte de sinergie. Există un mare potențial care până acum nu a fost fructificat așa cum trebuie. În cazul recomandărilor specifice pe țară, Trebuie avut în vedere și specificul politicilor de coeziune, fiind vorba de o politică care nu este anuală, ci multianuală. Apoi, chestiunea actualmente dificilă a creierii unei legături între politica de coeziune, fondurile structurale și respectarea statului de drept și participarea la solidaritatea europeană. Aici am avut discuții dificile în plen, uneori chiar uh, <clears throat> punctate de agresivitate, ceea ce este neobișnuit în CEORE. Iar până la urmă am avut o amplă majoritate a membrilor plenului care au spus că resping ideea ca fondurile structurale să fie utilizate pentru uh, impunerea statului de drept sau pentru impunerea participării la solidaritate. De ce? Și aici am să încerc uh, foarte succint să vă prezint poziția mea. Prietenii politicii de coeziune trebuie mm, totdeauna să lupte pentru politica de coeziune și în acest sens să facem trimitere la tratate, unde sunt specificate obiective clare care trebuie realizate cu fondurile ample care sunt puse la dispoziție. E vorba de obiective interne pentru coeziune în acest caz. Acum, dacă venim și adăugăm uh, obiective externe, statul de drept, solidaritate, atunci uh, politica de coeziune devine alt tip de politică. Este vorba de stimulare, de pedepsire, dar nu de coeziunea teritorială. Noi ar trebui să ne concentrăm strict pe aceste obiective, pentru că dacă venim și adăugăm alte obiective externe, atunci venim și deschidem cutia Pandorei și nu știm ce idee va, se va mai naște anul viitor sau peste 2 ani pentru a avea un rol în distribuirea politicilor de fondurilor din politica de coeziune. Aș putea să vă dau câteva exemple aici, unde poate nu mai vorbim de statul de drept sau de solidaritate, ci de alte chestiuni care poate n-au nimic de a face cu politica de coeziune. Aici am, avem o poziție foarte clară printr-o amplă majoritate în CEOR. Nu spunem și birocrației și în acest sens există un, o susținere largă și noi, reprezentanții autorităților locale și regionale, știm cum arată practica punerii în aplicare a amplelor regulamente pe care le avem. Obiectivul trebuie să fie o politică și mai eficientă, pentru că o birocrație constituie o piedică chiar mai mare decât altele. Și o ultimă observație, pentru că mă uit la ceas. din decembrie există așa numită Task Force on Subsidiarity, un grup de lucru pe subsidiaritate uh, creată de domnul Juncker și condusă de domnul Timmermans. Uh, am uh, plăcerea să fac parte din acest grup de lucru. Din păcate, Parlamentul European nu este încă reprezentat și ne lipsește această contribuție și a Parlamentului European. Aici, în acest grup de lucru, am convenit să vedem uh, unde Uniunea Europeană ar putea să se implice mai puțin, deci să se analizeze sub aspectul subsidiarității și aceste chestiuni. În acest sens vom veni cu propuneri foarte concrete pentru ca în baza în principiile de solidaritate regulile să fie simplificate, iar nivelurile inferioare să participe mai activ la aplicarea politicilor de coeziune. Mulțumesc pentru atenție. Thank you, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Acum vom trece mai departe și vom da cuvântul domnului Just van Irsel, președintele secțiunei pentru, secțiune pentru Uniune Economică și Monetară și a coeziunii sociale și economice din cadrul Comitetului Economic Social. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, bună dimineața tuturor. Încep cele 10 minute de ce dorește Comitetul Economic Social să avem o politică de coeziune puternică? Dintr-un motiv simplu. Investițiile au loc în regiuni și în orașe. Acolo se generează locuri de muncă și creștere. Iar acest lucru ar trebui să se întâmple în mod egal în, pe tot cuprinsul Uniunii Europene. Dezbaterea nouă ține de principii și nu de distribuirea fondurilor. După cum a spus doamna președinte, nu este pur și simplu un exercițiu financiar. Este un exercițiu care ține de prioritățile noastre și de a ne da seama că există mai multe provocări decât resurse financiare disponibile. Astfel că ne aflăm într-o altă postură principiul pe care trebuie să-l urmăm este că există două principii de nedespărțit. Solidaritatea și responsabilitatea sunt indivizibile și simt că cel de-al doilea a fost subestimat și neglijat de-a lungul timpului. Politica regională a fost un succes în trecut. Este adevărat. Dar vedem foarte clar că diferențele se adâncesc tot mai mult atât între țări cât și între regiuni. Să pune întrebarea dacă putem să permitem ca această tendință să continue în acest fel. Dar acest lucru se poate întâmpla în Europa. În primul rând, avem nevoie, în ce privește politica regională și în special politica de coeziune, să răspundem la întrebarea următoare. Ce fel de Europa ne dorim? Dorim Europa a învingătorilor și atunci și Europa a celor care pierd? Sau dorim o Europa bazată pe valorile europene, care să creeze condiții cât se poate de egale pentru toți, inclusiv regiuni din zone mai puțin dezvoltate și pentru toate țările. Ajung astfel la un principiu la care țin foarte mult. Este un principiu pe care încerc să-l includ în fiecare aviz la care lucrez ca raportor. Și, întreagăt fie spus, am publicat foarte multe lucrări privind politica de coeziune și dezvoltarea regională și locurile de muncă. Principiul în care cred eu atât de mult este că sunt de părere că Europa poate supraviețui numai dacă vom avea o politică de coeziune cât mai puternică. Și să fim realiști. Țările de jos și Germania câștigă întrecerea, în timp ce România și Bulgaria rămân tot mai mult în urmă. Ne confruntăm și cu o migrare în masă a indivizilor capabili din populație din diferite țări. Avem și diferență foarte mare între sudul și nordul Italiei. Lucrurile nu pot continua astfel. Odată cu digitalizarea tot mai mare, situația se va accentua, diferențele se vor accentua. Și ajungem din nou la aceeași întrebare. Ce fel de Europa dorim? Cred că este în interesul țărilor dezvoltate, țărilor bogate, ca toată lumea să evolueze în același ritm. Niciodată nu vor ajunge fix la același nivel, dar trebuie să meargă în același pas. Și din acest punct de vedere, politica de coeziune este crucială, are un rol esențial. Și, evident, există mai multe condiții. Prima este să dovedim că politica de coeziune și politica regională aduce o valoare adăugată politicilor. Dacă avem diferite politici în domeniul energetic, în domeniul mediului și așa mai departe, care este valoarea pe care o aduce politica regională și de coeziune? Sunt de părere că în trecut s-a considerat în general că ne aflam într-un fel de turn de fildeș. Aveam bani pe care îi distribuiam într-o regiune sau alta. Atitudine care nu a funcționat și nici nu va funcționa de acum încolo. Politica de coeziune poate să funcționeze doar în coerență, în combinație cu alte politici. După cum s-a mai spus, iar pentru aceasta, Regio trebuie să schimbe mentalitatea. Și trebuie și ca multe regiuni să schimbe mentalitatea la rândul lor. Trebuie ca guvernele și autoritățile din diferitele regiuni să știe că nu, se, că nu lucrează în izolare, ci că pot să lucreze în cooperare cu toate grupurile civile, cu toți ceilalți factori care se ocupă de inovație, de energie, transport, locuri de muncă și așa mai departe. Aceasta este și importanța includerii societății civile în toate aceste domenii. Cred că avem mult de câștigat din includerea lor. Doresc să menționez și polarizarea dintre mediul rural și urban. Părerea mea este că polarizarea aceasta este o nebunie, dar ea există și nu aduce nicio valoare. Să luăm exemplul Germaniei. Când Germania de Est a trebuit să fie reintegrată în Bundesrepublica, a existat, a avut loc o luptă în interiorul Germaniei între diferite opinii. Care este valoarea acestui lucru? Ce ne aduce? o astfel de diviziune. Dar deci situația este asemănătoare în restul Europei. Trebuie să ne fie foarte clar, să fim foarte sinceri în privința faptului că doar o tendință convergentă și ascendentă poate să ducă la o organizație europeană de succes care să poată concura la nivel mondial. Germania de una singură nu poate concura cu Statele Unite și cu China, dar Europa poate. Și de aceea avem nevoie de toate aceste forțe pentru a scoate la iveală ce avem mai bun. Și politica regională și de coeziune poate să ajute. Aceasta înseamnă și că atât în cadrul Comisiei Europene, cât și în cadrul statelor membre, cooperarea joacă un rol crucial. izolarea forțelor politice trebuie scoasă din discuție. De aceea este atât de folositoare ideea cofinanțării. Și la fel este esențială și atragerea fondurilor private. Sectorul privat este mult mai bogat decât statul în ziua de astăzi. De fapt, nu se poate obține nimic de performanță ridicată fără cooperarea sectorului privat. Deci să fim curajoși și nu exclusiviști. S-a vorbit despre viziune pe termen lung. Eu sunt în favoarea semestrului european. Am prezidat Comitetul Europa 2020 timp de mai mulți ani. Deci cunosc foarte bine detaliile semestrul european. Poate fi un instrument de mare succes, dar, după cum a spus și domnul Michele, doar având o viziune pe termen lung și o abordare pe termen lung putem să reușim asta. Deci să avem curajul să includem politica de coeziune în semestrul european nu va face decât să ne ajute. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul lui Kerstin Westphal, raportor regii pentru Building Blocks pentru politica de coeziune post-2020. Ja, vielen Dank, ähm, dass ich hier das Mulțumesc foarte mult uh, pentru faptul că pot să vorbesc în numele Comisiei uh, și în ultima instanță și numele Parlamentului. Și trebuie să spun din capul locului că mie nu mi se pare că politica de coeziune ar fi într-un loc sigur pe viitor. De aceea am și anticipat acest lucru printr-un uh, raport din proprie inițiativă, spunând uh, cum anume ar trebui să arate aceste elemente constitutive ale politicii de coeziune în perioada de după 2020, pentru că nici doar la, nu doar la prima vedere, ci și la a doua vedere, uh, rezultă foarte clar că politica de coeziune, așa cum o cunoaștem astăzi, este în pericol uh, și până la urmă este chiar în joc. Pentru că știm cu toții că după plecarea Marii Britanii, probabil ne vor lipsi 12-13 miliarde din buget pe an, dar pe viitor va trebui să îndeplinim mai multe atribuții cu același buget. De aceea, bugetul uh, va fi uh, sub presiune și în acest sens probabil că um, vor exista repercusiuni și asupra fondurilor structurale. În acest sens, mă bucură faptul că CEOR și Parlamentul European colaborează atât de bine. Am avut o bună colaborare deja și în ceea ce privește agenda urbană și iată și pe acest raport din proprie inițiativă. Și partea interesantă care se mai daugă aici este că colegul Schneider vine din fosta DDR, iar uh, eu provin din uh, vechea RFG. Știm așadar că fondurile structurale creează foarte mult pentru noi, locuri de muncă în toate regiunile, însă uh, Um, abordează și această temă majoră și anume schimbările climatice, investiții în cercetare, pentru că nimic nu e mai necesar în momentul de față decât să investim în cercetare dacă vrem ca Europa să rămână competitivă. În anumite regiuni acest lucru este chiar existențial proiectele transfrontaliere. Deci fondurile structurale reprezintă o forță motrică care asigură forță, locuri de muncă pentru o creștere durabilă. Însă, dacă mă uit în jur, în Europa, dar uneori și aici la Bruxelles, constat că, din păcate, nu toată lumea știe să aprecieze fondurile structurale și politica de coeziune. De aceea, în raportul pe care l-am adoptat uh, cu toții în Parlament, uh, avem această solicitare de a menține această forță motrice pentru creștere și dezvoltare, pentru că fondurile structurale nu reprezintă doar un motor pentru creștere, ci așa cum s-a spus, de fapt, în repetate rânduri deja astăzi, reprezintă și o solidaritate pusă în aplicare, așa cum este în viață, uh, citându pe doamna comisar Crețu. Și politica de structurare, uh, de fondurile structurale, până una, reprezintă mortarul dintre cărămizii la construcția unei case. Trebuie ca aceste fonduri să fol fie folosite pentru dimensiunea urbană, dar și pentru zonele rurale adiacente, așa cum ai menționat și tu, dragă coleg. Europa nu mai este ceva abstract. Prin intermediul fondurilor structurale, Europa trăiește și este palpabilă. Și trebuie să spunem uh, mult mai mult acest lucru, să comunicăm mult mai clar aceste aspecte și la toate nivelurile politice, pentru că doar așa vom putea avea succes într-o continuare a acestor politici. Și cred că este foarte bine că colegul Iolon în uh, raportul pe care îl va elabora va prelua o serie întreagă din ideile din raportul din proprie inițiativă. Sigur că trebuie să arătăm și acele domenii unde nu se unde nu funcționează atât de bine politica de coeziune. Pe cât este de importantă, pe atât are și câteva sincope care trebuie abordate, începând cu birocrația. Trebuie completate formulare, însă nu trebuie ca prin aceste formulare și pași birocratici necesari să-i copleșim pe potențialii beneficiari, astfel încât să renunțe. Pe, de altă parte, nici nu vrem să băgăm teama în oameni cum că la un moment dat ar putea fi făcută vreo eroare de pe urma căreia vor avea de suferit. Oamenii trebuie să participe activ, să spună da pentru Europa, dar să nu se teamă că până la urmă vor fi copleșiți. Avem nevoie în acest sens de reguli mai simple, dar în special flexibile. Noi și regiunile trebuie să fim în măsură să dăm un răspuns la noile provocări, pentru că Poate că în 2024 vor exista cu totul alte provocări decât în momentul de față și de aceea fondurile structurale vor trebui să poată reacționa la astfel de provocări potențiale și în viitor. De aceea o reprogramare a acestor fonduri trebuie să fie posibilă. Solicităm crearea unei rezerve care să poată fi folosită în funcție de necesar într-o manieră flexibilă. Acest tip de flexibilitate este important, fără îndoială, însă nu înlocuiește concentrația tematică. Ceea ce am început în 2013 trebuie continuat la un nivel amplu teritorial, dar în anumite domenii se impune să rămânem flexibili. O altă chestiune care este importantă pentru noi și la care m-am referit și anterior se referă la vizibilitate. Trebuie să vorbim unde să se folosească fondurile europene, fie că este vorba de construcția de metrouri sau în sanarea clădiri și modernizarea clădirilor, Trebuie să discutăm noi acest lucru, dar și oamenii trebuie să știe acest lucru. Noi, Parlamentul European, ne dorim o politică de coeziune modernă și mai puțin birocratică. Și anume o politică de coeziune pentru toate regiunile așa cum a spus și CEOR, și chiar dacă nu toată lumea este de acord cu acest lucru. Sigur, există regiuni uh, mai dezvoltate, regiunile de tranziție, dar și regiunile mai puțin dezvoltate. Sigur, pentru acestea trebuie să ne luptăm, dar totuși toate categoriile de regiuni trebuie să poată interrelaționa și în aceste programe. Vrem ca politica de coeziune să fie făcută pentru oameni, pentru oamenii care trăiesc în orașe. Și aici mi-aduc aminte de disputele pe care le-am avut la agenda urbană. Dar la fel de mult ca și oamenii care trăiesc la țară și la oraș există suficient de multe provocări. Dar nici aici nu trebuie să ne lăsăm divizați. De aceea am redactat această ur- agendă urbană și am mai spus că doar în într-o viziune de ansamblu și cu comunitățile rurale putem uh, realiza o Europa mai bună pentru cetățeni. Și atunci uh, euroscepticii nu vor avea nicio șansă să uh, pună piciorul în prag dacă noi reușim să nu ne lăsăm divizați în regiuni. Știți uh, ca și mine că merită să purtăm această luptă. Ea nu s-a finalizat încă. Finalul va veni doar atunci când vom beneficia de politica de coeziune pe care ne-o dorim. Și pentru final aș dori să fac și o observație de ordin uh, Personal, m-am bucurat foarte mult că COR a luat atitudine împotriva macrocondiționalităților și eu văd uh, lucrurile la fel, dar asta este părerea mea strict personală în acest sens. Mulțumesc foarte mult! Aceștia au fost principalii vorbitori din uh, primul nostru panel. Acum am să deschid uh, dezbaterea. și am acceptat înscrierile dumneavoastră la cuvânt. Domnule Gergi, aveți cuvânt. Madame la Présidente, merci. Doamne președinte, vă mulțumesc. I'm sorry. You are applying for the normal procedure of beginning. Îmi cer scuze, deci uh, doriți să interveniți în procedura normală, începând cu coordonatorii. Da, îmi, îmi cer scuze, nu am avut reflexul de a da, în primul rând, cuvântul coordonatorilor. Începem cu coordonatorii. Domnul Van Nistelrooy. Also at the beginning of the meeting, I don't know. I just listened how you wanted to organize. Let me say a couple of things. First, Vreau să spun două lucruri. Trebuie să fim atenți la faptul că suntem ca la o festivitate, la o aniversare familială sau aniversat 30 de ani de um, politică de coeziune și nu am auzit nimic nou. Nu cumva ar trebui să avem o dezbatere mai largă uh, în legătură cu cei care ne critică politicile și că nu uh, că în 2014, 2020, 2014 cât la sută am petrecut pe această politică. Avem instrumentele corespunzătoare. Este ca și cum ai fi o broască într-o în apa care se încălzește încet, încet și nu ne dăm seama. Care este slăbiciunea eu, ca reprezentant al PPE, cred că Slăbiciunea este că avem planul Juncker, avem diverse instrumente, avem EFSI, avem regulile de concurență, pe de o parte balcanizarea Europei în ceea ce privește gândirea și valorile și după aceea rezultatele noastre reale. Deci să lărgim puțin, puțin dezbaterea. Um, cred că dacă ne uităm, comisia niciodată nu evaluează dacă se crește programul cadru nou, Orizont 2020. Este ca o mașină Maserati, dar la care, care îi lipsesc două roți. Um, și aici uh, coerența între diversele politici trebuie să fie repoziționată, atât în economia circulară și în concurență și la pilonul social. Trebuie să discutăm ideea Comisiei Europene de a lua acest pilon social, de a lăsa în afara politicii de coeziune și se spune pilonul social este separat pentru că se investește în capacități umane. PPE-ul vă spune că este greșeala fundamentală a uh, Comisiei Europene. Cum să nu fie conectate? Asta trebuie să criticăm și să spunem că ar putea să fie un pas înainte foarte mare uh, acum când ne uităm la 30 de ani de coeziune. Este partea socială la oaltă cu investițiile și toate celelalte lucruri, tehnica informațională, partea socială, împreună pentru că vom avea infrastructuri în regiuni, la nivel local, teritorial și ca oamenii să fie educați, orientați și um, investițiile publice și private să conlucreze. În al doilea rând, cred că trebuie să privim critic uh, ce proporție din fonduri trebuie să păstrăm în Europa pentru a avea cea mai bună performanță. Am luat uh, miliarde din uh, fondul de coeziune pentru a introduce în mecanismul conectarea Europei. dar statele membre se conectează pe premisa că statele membre se vor conecta și vor uh, putea să cheltuiască mai bine sumele acordate. Cei șapte ani sunt uh, minunați, însă după șapte ani oamenii nu mai recunosc uh, cauzele pentru că situația se poate schimba de trei ori în șapte ani. Deci și asta e ultima mea observație în legătură cu vizibilitatea. Eu consider că trebuie să regândim comunicarea. Parteneriatul pe care îl avem poate fi mult mai puternic și aici ar trebui să ne gândim chiar uh, să avem o capacitate de comunicare și mai puternică și sunt foarte convins, 90-95% din ce am auzit susțin, însă nu este imaginea completă. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Bresu, aveți cuvântul acum în numele socialiștilor și democraților. Mulțumesc, doamna președinte. Um, adevărat, vorbind, mi se pare că această problemă de creștere a inegalităților, mi se pare că a dispărut. Se discuta despre ea în timpul crizei, însă ă, cu timpul aceste inegalități au scăzut dacă ne uităm la date și la politicile pe termen lung. După aceea, avem piața unică și aici asistăm la creșterea inegalităților pentru statele mai vulnerabile care intră în, statele, în piața unică. Deci este esențial ca politica de coeziune să însoțească această piață unică. Și după criză s-au mai întâmplat deja multe lucruri care ne consolidează convingerea că politica de coeziune trebuie să fie o politică pentru toate regiunile asta și ar trebui să relansăm acest proces de convergență. Mă gândesc aici în special la regiuni, însă au apărut uh, și alte dificultăți menționate de domnul de Michelis. Este adevărat că în regiunile mai bogate, chiar în interiorul regiunilor bogate, apar anumite zone cu dificultăți cu deficien, deficituri pentru care ar fi nevoie de politici mai țintite pentru zonele depopulate, rurale, zonele montane, montane ultraperiferice, care reprezintă o mare proporție din teritoriul european. Să nu ne imaginăm că politica de coeziune, împreună cu alte politici, uh, această politică de coeziune trebuie să includă aceste politici uh, mai specifice uh, cu aspectele citate, mediu, digitalizare și tocmai în aceste zone pot să existe proiecte foarte interesante cu măsuri eficiente. După aceea, dacă ne punem Uh, și problema regiunilor cu venituri medii, care până la urmă sunt, uh, erau zonele cele mai productive în trecut, însă uh, întregul sector industrial european este supus unor tensiuni și concurenței din exterior, dumpingul, de exemplu. Economic și de mediu trebuie să fie contracarat. Există regiuni care au nevoie de ajutor pentru a menține uh, forța de muncă și resursele. Așadar, avem nevoie de politici țintite specific pe anumite tipuri de probleme care însă să fie în coerență cu obiectivele generale ale Uniunii. În al treilea rând, se pune problema resurselor necesare. Însă, în acest sens, noi cei care suntem alianța Uh, după cum a spus Comitetul Regiunilor, suntem alianța în favoarea politicii de coeziune, tocmai nouă ne revine sarcina de a reaminti că, ținând cont de aceste provocări, de deciziile luate în domeniul politicii, politicii de apărare, avem nevoie de resurse suplimentare. O politică de investiție axată pe sectorul privat cu accentul pus pe economia europeană trebuie să, fie, să se focalizeze și pe un nivel corespunzător de resurse. Nu putem fiecare să încercăm să tragem spuza pe propria turtă. Nu așa funcționează lucrurile. Dacă trebuie să uh, facem față unei noi provocări la nivelul Uniunii, trebuie să avem și resursele necesare pentru a face parte, eh, pentru a face față acestei probleme. În ceea ce privește semestrul european, trebuie din nou să ținem cont de eh, aspectul convergenței, pentru că anumite politici în semestrul european trebuie să aibă caracter macroeconomic și general, să intervină asupra anumitor factori uh, și să nu facă, să nu constituie un obstacol în calea competitivității Uniunii, însă acest lucru trebuie să fie coordonat cu politica de coeziune care este mai microeconomică și care intervine la nivelul regiunilor și teritoriilor. Este o coordonare care poate merge în ambele sensuri în favoarea convergenței. Semestrul european se va introduce într-o politică multianuală Acest lucru nu se întâmplă în șase luni. Nu putem crește competitivitatea unei regiuni doar printr-o injecție de fonduri. Acest lucru se întâmplă pe termen lung, trebuie să ne gândim la un cadru multianual și, bineînțeles, noi trebuie să facem analiza oportunității unui program sau altul la nivel global. Și Trebuie să ne asigurăm că aceste măsuri sunt convergente și că se adaptează în fiecare an condițiilor care s-au schimbat între timp. Deci, macrocondiționalitatea este o idee foarte bună, însă dacă vom avea microcondiționalități, acestea trebuie să uh, privească toate politicile europene și nu doar politica de coeziune. Deci să avem un proces mai mult prin stimulare decât prin uh, sancționare. Oricum, aceste sancțiunile generale nu sunt uh, foarte aplicabile, deci trebuie să ne gândim la măsuri de încurajare pentru cei care respectă regulile, în special cele sociale legate de uh, democrație și de valori europene, care sunt cel puțin la fel de importante ca și celelalte. Vă rog uh, să respectați timpul de vorbire. Încercăm să ascultăm pe cât mai mulți colegi. Continuăm acum cu colegii domnul Val Miltenberg uh, de la ALDE. În primul rând, uh, mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru contribuții. Am trei întrebări clare pentru domnul de Michelis. pentru că a spus că, în primul rând, trebuie să stabilim prioritățile și eu vă întreb dacă va exista o strategie comună europeană 2030, pentru că se leagă de discuția în legătură cu CFM. Uh, însă nu am primit niciun răspuns. A doua întrebare. Spuneți că trebuie să uh, conectăm uh, sistemele regionale, să avem strategii de specializare inteligentă, dar ce se întâmplă cu investițiile în proiectele fiscale? De exemplu, proiectul Integrarea Europei, dar care privește doar uh, schimburile. Sunteți dispuși la comisie să finanțați proiecte de cercetare cu investiții în infrastructură de cercetare pentru a crea capacități europene de a, și de a deschide posibilitatea de a finanța programe pentru integrarea Europei. După aceea, ați vorbit despre dimensiunea urbană. Ce se întâmplă cu acțiunile urbane care sunt discutate în momentul actual de către Comisie ca urmare a programului de succes care s-a încheiat. Vă mulțumesc, domnule Van Neltenberg. Domnule Omarji, îmi cer scuze, aveți cuvântul acum. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt sigur că stimații mei colegi vor avea curtoazia de a nu mă mai întrerupe. Timpurile s-au schimbat acum am dezbătut de foarte multe ori în 2017 viitorul politicii de coeziune și rezultatele dezbaterii noastre sunt în poziția Parlamentului European din raportul Westfall. Iar acum, la Comisia Bugete, am avem rapoartele Thomas și Albright, care sunt rapoarte foarte interesante legate de, de următorul CFM. Dar suntem într-un moment foarte crucial um, unde se vor lua decizii în legătură cu uh, alocările bugetare care vor uh, determina totul. Și suntem în suspensie așteptând deciziile care vor fi luate de alții. În acest sens, vreau să vă spun că mi-e puțin milă de noi înșine și de Parlamentul European. Pentru că nu prea avem putere de decizie și în special, și o spun în calitate de membru al Comisiei Bugete, de uh, neputința noastră în domeniul bugetar, pentru că dacă am avea un parlament real care să poată să lucreze pe un buget real și nu un, un parlament fals care lucrează pe un buget fals, totul uh, ar fi ușor diferit și nu sunt sigur că uh, doleanțele noastre vor rezista în fața realității dure a voinței Consiliului. Însă, bineînțeles, puteți conta pe noi pentru a acționa cât mai mult posibil acolo unde putem pentru ca esențialul să fie păstrat. Acestea fiind spuse, vreau să fac câteva observații în legătură cu ceea ce am ascultat. Tocmai riscăm în momentul de față să sacrificăm politici care sunt menționate în tratat ca principale politici ale comunitare, obligatorii, politică agricolă comună, politică de coeziune, pentru alte mize care care nu sunt obligații pentru Uniune conform tratatului. Și aceste alegeri trebuie să fie um, luate în considerare, uh, ne găsim într-o plină contradicție. În ceea ce mă privește, eu cred că dacă vrem să consolidăm proiectul european, trebuie să consolidăm obligațiile menționate în tratat. Și o voi spune foarte răspicat că nu susțin o politică de apărare. Cred că trebuie că în domeniul securității trebuie să susținem statele membre care se vor ocupa de esențial și uh, în contextul migratoriu uh, cu aspectele bugetare pe care le cunoașteți. După aceea, politica de coeziune nu este o insulă separată uh, înconjurată de alte politici care nu au niciun fel de influență. Dacă politica de, politica de coeziune nu a dat rezultatele scontate, dacă acel șaptelea raport de coeziune arată că există disparități, este din cauza faptului că există politici economice globale care vin și subminează eforturile politicii de coeziune. Și bineînțeles că nu vă va surprinde uh, când spun că politicile de austeritate însele au împiedicat consolidarea serviciilor publice în multe statele europene. S-a vorbit despre educație, într-adevăr, în domeniul educației, dar putem să vorbim și despre sănătate, lucruri care fac să fie foarte dificil să se atingă obiectivele. De aceea trebuie să introducem politica regională în semestrul european a fost o decizie foarte negativă, precum și recomandările pe țară și ne opunem acestei mișcări. Considerăm că acest lucru va duce pas cu pas la o denaturare a acestei politici care trebuie să rămână o politică de solidaritate. Pentru a încheia, nu am uh, au, nu am auzit printre priorități menționate sărăcia, însă știți că în momentul de față sărăcia, din păcate, redevine o prioritate europeană, în special lupta împotriva sărăciei, în special în regiunile mai înstărite și aici cred că sărăcia ar trebui, lupta împotriva sărăciei ar, ar trebui să devină o prioritate. Mai aș, aș mai avea multe de spus, însă doar o concluzie. În ceea ce privește condiționalitățile, grupul nostru se opune acestor condiționalități din principiu, dar ca, pentru ca aceste condiționalități macroeconomice să se mențină susținută de către o majoritate, dacă am ascultat celelalte grupuri, atunci cred că ar trebui să le echilibrăm. Și într-adevăr, se pune problema astăzi a condiționalității uh, în funcție de respectarea statului de drept. Pentru că nu se poate spune că finalitatea politicilor europene ar fi respectarea unor criterii absurde uh, pe plan economic, cum ar fi cele 3% sau 0,2% de deficit structural. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult! Veți lua cuvântul în numele. Voi vorbi în croată, dacă se poate. Și voi fi uh, subcint. Politica de coeziune este cheia pentru viitorul Uniunii Europene, mai ales în momentul de față. Acum când vorbim despre viitorul Uniunii Europene, după Brexit și după ce Marea Britanie se va separa de Uniune. Întotdeauna vor fi state membre care generează creștere. Dar dorim să reprezentăm Uniunea Europeană drept lider în domeniul tehnologiei, al drepturilor sociale, și protecției mediului. Astfel că nu se poate întâmpla ca doar câțiva membri să fie puternici, iar ceilalți să nu contribuie la a progresa cu toții. Trebuie să-i ajutăm pe cei mai puțin puternici să se țină pe urma statelor mai dezvoltate și esențial este nivelul de trai al cetățenilor din statele membre despre care discutăm. Trebuie ca nivelul de trai din aceste state să fie mai bun. Vedem cum sărăcia afectează acest aspect și vedem cum din această cauză cetățenii statelor mai sărace părăsesc statele pentru a se muta în unele mai bogate ceea ce duce la o eroziune demografică pe care trebuie să o oprim. Și putem să o oprim folosind politica de coeziune. Doresc să închei spunând că este foarte important, indiferent de toți factorii, să simplificăm toate procedurile. În același timp, trebuie să păstrăm un grad de control asupra fondurilor politici de coeziune pentru a fi folosite așa cum trebuie. Mulțumesc. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, celor care au intervenit. Am să încep imediat pentru a nu pierde timpul. Noi ne-am exprimat preocuparea pentru reducerile pe care domnul comisar Oettinger deja le-am uh, le-a anunțat. Vorbim de 10-15% din politica de coeziune, când în realitate politica de coeziune este singura de redistribuire care ne-a rămas. În schimb, constatăm că resursele sunt alocate, de pildă, pentru apărarea europeană, luându-le de la politica de coeziune. Și am asista astfel la reducerea politicilor de coeziune pentru finanțarea multor alte lucruri, luând aceste resurse de la o politică care, în opinia noastră, ar trebui să rămână intactă. În plenar, Parlamentul European a luptat a adoptat uh, cu mare majoritate pentru reducerea sărăciei. Uh, 100 de milioane de oameni trăiesc uh, la limita sărăciei și trebuie așadar să plecăm uh, de aici uh, pentru a garanta un venit minim pentru a lupta împotriva sărăciei și de aceea solicităm să se mențină rezerva de 20% din fondul social pentru combaterea sărăciei și de asemenea să se introducă un venit minim, mai ales în acele zone unde nu există, de pildă în Italia și în Grecia. Apoi, chestiunea macrocondiționalității și a semestrului european. Suntem împotrivă. În sfârșit, văd că și alți colegi se exprimă în acest sens și mai mult am dori ca și și Comitetul Regiunilor să continue lupta împreună cu noi pentru a ne asigura că cofinanțările din partea regiunilor și a statelor naționale să nu mai intre în calculul deficitului. Acum, în ceea ce privește reformele structurale, în cadrul uh, pachetului reformei monetare prezentat în decembrie de către Comisie, constatăm că se merge într-o direcție foarte periculoasă. Se dorește folosirea actualei rezerve de performanță din fondurile structurale pentru reformele structurale la nivel național. Se vorbește de 21 de miliarde, în cazul țării mele de 2 miliarde jumătate. Noi considerăm că se merge într-o direcție foarte periculoasă, pentru că astfel aceste fonduri vor lipsi complet fondurilor de coeziune prin intermediul fondurilor structurale, așadar, să se uh, folosească acest instrument pentru obținerea altor uh, obiective și în cel de-al doilea panel mă voi referi la celelalte aspecte pentru care nu am avut timp acum. Mulțumesc foarte mult. Avem doi alți vorbitori din partea Comisiei Regii, domnul Ruels. Vă respectar timpul care mi a atribuit. Bună ziua. Vă mulțumesc foarte mult. Voi face două observații în timpul pe care l-am la dispoziție. În primul rând doresc să susțin cele spuse cu privire la nevoia de a apăra și menține politica de coeziune. Politica de coeziune își va atinge obiectivele doar dacă vom corecta asimetriile existente în prezent între statele membre. Și, după cum am auzit, există inegalități, diferențe între regiuni, chiar și în interiorul statelor membre. Nu putem permite ca unele state membre să beneficieze de pe urma politicii de coeziune, în timp ce inegalitățile pe propriul teritoriu se măresc. O idee care nu a fost menționată până acum și care mi se pare importantă este următoarea. Politica de coeziune a ajutat la democratizarea investițiilor publice. Fără contribuția politicii de coeziune, unele fonduri de investiții publice nu ar fi fost disponibile. Există regiuni care nu ar fi putut să profite de investiții dacă nu ar fi existat politica de coeziune. Așadar, aș dori să concluzionez spunând următoarele. Trebuie să facem tot ce se poate pentru a continua cu politica de coeziune, unul dintre elementele foarte importante ale Uniunii noastre europene. Domnule Lepcici, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Vom avea președinția bulgară în următoarele luni, care acordă o prioritate mare politici de coeziune, ceea ce mă bucură și mi se pare important. Așa că doresc să întreb, cum putem să accelerăm procesul în diferite state membre? Suntem foarte exigenți când vorbim de programare, de punere în aplicare, de monitorizare și de raportare. Spre exemplu, la programare, spunem că este nevoie de mai multe parteneriate între principiile de sus în jos, de jos în sus, între părțile interesate din diferite state membre și așa mai departe și, în plus, trebuie să coordonăm politica aceasta cu altele. Toate acestea înseamnă foarte mult timp. Dacă vom începe programarea abia din 2020, va fi prea târziu pentru punerea în aplicare și nu vom avea rezultate timpurii din nou în timpul noii perspective financiare. Ar trebui să începem cu programarea de pe acum, în mod sigur. Ar trebui să transmitem mesaje clare statelor membre privind care sunt prioritățile. Am discutat acest lucru la reuniunea Comisiei Regii un colegul nostru Tonislav, fostul nostru coleg Tonislav, care a afirmat că încă nu avem priorități pentru politica de coeziune și pentru bugetul european. Avem nevoie de mesaje clare pe care să le transmitem statelor membre, altfel va fi prea târziu. Știu că nu este ușor, deoarece avem dificultăți și cu punerea în aplicare pentru această perioadă. De fapt, abia am început punerea în aplicare și cum putem să o accelerăm și în același timp să facem toate activitățile de pregătire pentru perioada care urmează. În plus, care sunt cerințele noastre pentru punerea în aplicare și pentru rezultatele pentru perioada următoare? Se leagă de ce discutăm acum despre condiționalități. Care vor fi acestea? Și nu cumva vor crea obstacole? Sau vor reprezenta un stimulent pentru punerea în aplicare a politicii de coeziune? Sunt lucruri la care trebuie să reflectăm am auzit uh, că unii dintre colegii mei vorbeau despre legături cu politica economică. Nu ne putem opune, spun eu. În definitiv, la ce se referă semestrul european? Se referă la definirea unei politici economice bune și potrivite pentru dezvoltare. Iar politica de coeziune este tot o politică pentru dezvoltare. Semestrul european se referă la piața muncii, la combaterea șomajului, urmărește să creeze un mediu bun pentru afaceri și să aducă reforme în cadrul parteneriatelor dintre sectorul public și privat. Astfel că, da, trebuie să lucrăm mai bine împreună, mai coerent, dar, pe de altă parte, să avem grijă ca, prin condiționalitățile pe care le propunem, să stimulăm și nu să punem obstacole în cadrul politicii. Mulțumesc foarte mult. Acestea au fost uh, observațiile membrilor Comisiei Regii în special din partea coordonatorilor grupurilor politice. Acum uh, îi voi ruga pe vorbitorii invitați aici să ia cuvântul. Și începem cu doamnele, ca de obicei. Da, când este vorba de situație delicată, doamnele sunt primele, <laughs> în regulă. Doamna Pavovla, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru toate contribuțiile. În primul rând, vreau să spun că sunt de acord dar trebuie să luptăm în continuare pentru politica de coeziune. Dar nu pentru existența sa, ci trebuie să luptăm pentru diferite obiective specifice. Și cred că asta ne dorim cu toții. Să avem o dezbatere specifică privind scopuri specifice, care să în considerare lecțiile învățate, care să analizeze toate provocările existente și cele noi și după aceea să se ajungă la o decizie. Voi trece la întrebare acum. Da, aceasta este poziția noastră națională, după cum am spus în cadrul dezbaterii anterioare, după cum a spus și prim-ministrul nostru. A menționat acest lucru astăzi și eu pot să reconfirm faptul că ce ne lipsește tuturor este o viziune pe termen lung și țeluri pe termen lung pentru Europa 2030. Trebuie să analizăm unde dorim să ne aflăm în 2030. Ne confruntăm acum cu multe provocări pe care trebuie să vedem cum să le abordăm. Avem provocări mai vechi, deoarece, din nefericire, în continuare există diferențe între regiuni. Unele dintre diferențe se adâncesc. Și avem și state noi, cu noi probleme și noi dificultăți, cum ar fi uh, nevoia de a investi în integrare, integrarea socială, probleme de medie, pilonul social, care este de asemenea un aspect important pentru noi. Trebuie să avem o politică de investiții cât mai coerentă, care să țină cont de investițiile sociale și de inovație și infrastructură. Toate trebuie considerate în ansamblu și să avem o politică pentru toate acestea pe care să ne concentrăm eforturile. Asta dorim, asta propunem și în această direcție dorim să îndreptăm direcția în dezbaterea. Pe 9 martie, la Sofia, vom avea o dezbatere pentru următorul MFF și obiective și priorități. Dorim să începem în acest fel cu imaginea de ansamblu. Dorim să vedem care este cadrul pentru următorul MFF și să vedem care sunt pozițiile și opiniile pe care le avem aici. După aceea să avem o dezbatere privind politica agricolă, și fondul social, deoarece trebuie să luăm în considerare toate aspectele și toate dimensiunile și să încheiem cu un rezumat care să reunească totul, să nu avem o abordare fragmentată. De aceea, avem dezbateri globale, dar și dezbateri tematice care se axează pe diferite politici. Și dorim ca, trăgând linie, să avem o poziție comună asupra tuturor. Vă mulțumesc și acum continuăm și trecem la domnul de Michelis. Um, I, I wanted to react. Mulțumesc foarte mult. Am vrut să reacționez la patru puncte. În primul rând, coerența la care s-a oferit domnul Van Nistelrooy. Dacă există o politică care să fie multisectorială și multidisciplinară, aceasta este politica de coeziune. Ea ne permite să aducem la oaltă mai mulți actori din mai multe domenii. E oare suficient? Nu. Trebuie să vedem cu câtă coerență există între toate instrumentele Uniunii Europene. Și de aceea, dacă ne uităm la pachetul din 6 decembrie, există această noțiune a platformelor naționale uh, Exact de acolo trebuie să începem să ne gândim cum anume putem pune la oaltă toate politicile, toate instrumentele, pentru că atunci când apar fluxurile de finanțare într-o anumită regiune, acestea să fie co- coerente și să țină cont de uh, alte instrumente. Cea de-a treia dimensiune a, se referă la semestru. Toată discuția cu privire la guvernanță se referă la stabilitate mobilitate și investiții. Dacă spunem că fondurile structurale sunt cele mai mari fonduri pentru investiții în Europa, nu putem lăsa asta în afara discuției și noi trebuie să intervenim aici și aici trebuie să abordăm și întrebarea pe care ați ridicat în discuția dumneavoastră. Lume, dacă vrei să ai ceva de spus, trebuie să participi, evident, la discuție. De aceea, discuția dacă sau nu politica de coeziune ar trebui să intervină în dezbaterea mai amplă cu privire la, la guvernanța europeană, trebuie uh, să aibă loc. Apoi absorpția este o problemă și v-ați referit uh, la aceasta. În 2016 lucrurile nu au mers foarte bine, dar ultimele date 50% din resursele politice de coeziune au fost contractate pentru proiecte specifice. 2 milioane de proiecte sunt în curs de aplicare, 8.000 de IMM-uri sunt beneficiare, aproape 8 milioane de oameni au beneficiat de susținere în găsirea unui loc de muncă. Acest lucru nu se reflectă în cerile de plată, dar uh, se întâmplă în realitate. Și dacă vreți să comparăm instrumentele și politicile, trebuie folosiți aceiași parametri, pentru că dacă vorbim despre politica de coeziune, vorbim despre plăți, iar când vorbim despre alte politici, vorbim despre contracte. Și trebuie să ne asigurăm că dezbaterea se bazează pe criterii similare. Cel al treilea punct este doar uh, spre informare veți fi surprinși uh, câți oameni încă cred că în această politică este vorba de uh, piste de biciclete și bazine de not. E o caricatură și nouă ne revine misiunea de a explica că această politică este mult mai mult. Și evenimentul uh, recent pe care l-ați condus dumneavoastră este un răspuns excelent în acest sens și trebuie să Facem acest lucru cu orice ocazie avem, să explicăm ce face această politică. Prin și pistele de bicicletă uh, sunt un lucru bun până la urmă. Însă, în ansamblu trebuie să ne uităm la politicile regionale de ansamblu, unde se încadrează și astfel de proiecte. Acum, în ceea ce privește succesorul Europa 2020, discuțiile încă continuă. Mm, obiectivele de dezvoltare a mileniului reprezintă o referință și pentru viitor. și cele de dezvoltare durabilă respectiv. În ceea ce privește inovarea, cred că în gândirea noastră spunem că ceea ce trebuie să discutăm cu statele membre și cu autoritățile locale sunt obiectivele și apoi să lăsăm la latitudinea actorilor naționali și regionali sau locali să facă mixul necesar în ale obține, pentru că în dezbaterea publică nu trebuie să discutăm despre realizarea unui proiect în sine, ci despre uh, rezultatul vizat, de pildă sporirea numărului de IMM-uri care cooperează cu universități. Acesta este schimbarea de paradigmă de care avem nevoie. Ea a început în actuala perioadă de programare, dar trebuie consolidată și pe viitor, în ceea ce privește acțiunile inovatoare urbane. Uh, încă nu s-a luat o decizie dacă acestea vor fi continuate în viitor, pentru că în momentul de față ne gândim la modul în care am putea consolida și mai mult dimensiunea urbană din politica de coeziune. În actuala perioadă, aceasta este oarecum împrăștiată prin mai multe instrumente strategia urbană, strategia sustenabilă de dezvoltare și așa mai departe. Le putem uh, reuni la un loc uh, Asta este întrebarea și apoi acțiunile inovatoare vor urma. Mulțumesc foarte mult. Doriți să reacționați? Da, câteva lucruri, dacă îmi permiteți. E bine, Lambert, nu sunt de acord cu tine atunci când spui că totul funcționează așa ca de obicei aici, în jurul acestei mese rotunde. Eu sesizez un climat diferit, dar mai degrabă un climat al fricii că dispar anumiți bani. Și atunci când există această teamă, trebuie să te întrebi, și aici sunt de acord cu tine și cu toți cei care au subliniat acest lucru, um, cred că nu suntem pe calea cea bună și cred că unul dintre punctele majore de care trebuie să ținem cont este că trebuie să eliminăm aceste piloane din politica de coeziune și din politicile regionale. Este o strategie mult, mult mai amplă și, așa cum au spus diferiții vorbitori, trebuie să fie o entitate coerentă pentru renoirea societății noastre care să vină ca răspuns la schimbările de paradigmă care au loc. Și să creeze o bază nouă pentru calitatea vieții și calitatea muncii, ceea ce înseamnă că politica regională uh, da, figurează într-adevăr în tratate, însă nu ar fi tre- nu trebuie tratat acum un capitol separat, ci trebuie să reprezinte un instrument util pentru toate celelalte politici. Îmi cer scuze, intervenție fără microfon din sală. în parte, sigur, prin finanțare, prin cofinanțarea altor proiecte și cofinanțarea acțiunilor autorităților naționale. Sunt uh, curios, domnule de Michelis, cum vor funcționa aceste platforme naționale. Există și alte platforme cu privire la inovare, digitalizare, la nivelul altor directorate. Deci, iată o proliferare a platformelor naționale care, până la urmă, nu are niciun sens. Dacă vreți să fiți util, trebuie să găsiți aliați. Dacă rămâneți singuri, uh, pierdeți. Deci trebuie să găsiți aliați la nivelul serviciilor comisiei, astfel încât aceștia să-și dea seama că dacă preiau în propriile proiecte politica de coeziune, aceasta este utilă și pentru ei. Și la fel și în statele membre. Știe, știm cu toții că CFM-ul va fi un câmp de luptă între statele membre și, și între diferitele politici. Deci, este vorba de valoarea adăugată, ceea ce face ca dumneavoastră, ca membrii din Comisia pentru Dezvoltare Regională, împreună cu partidele pe care le reprezentați să trebuiască să formulați ce fel de politică doriți. Trump a fost votat de regiunile subdezvoltate și de populația mai săracă. Iar după un an de Trump avem uh, clivaje și mai mari uh, în economie. Trump îmbogățește pe bogați și sărăcește pe săraci. Vorbim de valori europene. Valorile europene sunt diferite. Sunt perfect de acord cu Lambert atunci când spune că e de neconceput să scoatem pilonul social din politica de coeziune, pentru că e esența tuturor lucrurilor și, în ultim cuvânt, în ceea ce privește semestrul să nu subestimăm utilitatea semestrului. Întotdeauna a fost considerat ca fiind un instrument macroeconomic, dar nu este. Dacă ne uităm la recomandările specifice pe țări, constatăm că există multe recomandări cu privire la politici de inovare, cu privire la politici macroeconomice, cu privire la IMM-uri, politici energetice, schimbări climatice. Deci, ce nu și uh, pe politici regionale și gestiunea acestora. Continuați și spuneți, suntem mândri de politica noastră de coeziune și trebuie să intre în semestru pentru a o putea menține. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, uh, foarte încurajator, doamnă Westphal. Foarte succint. Ios este o bucurie să stau lângă tine pentru că a te ști de partea noastră împreună cu ce ore îmi um, dă o senzație bună pentru că iată că se pun în mișcare mai mulți bulgari de zăpadă pentru a obține un mandat clar pentru politica de coeziune. Este de fapt și motivul pentru care am redactat acest aviz din proprie inițiativă pentru a începe de vreme. Mulți colegi uh, au uh, activat deja din legislatura anterioară și să ne ducem aminte cum uh, au funcționat lucrurile atunci când am modificat dispozițiile comune, dar și celelalte fonduri speciale și fondurile structurale de care s-a ocupat Lambert și doamna Creel, dar în momentul în care am terminat încă nu exista bugetul și aici trebuie modificat ceva și mă bucur că președinția bulgară începe deja de pe acum să discute cu statele membre. Vroiam să reamintesc că unele lucruri la care s-a referit colega D'Amato, dacă într-adevăr vom asista la reduceri în acest domeniu între 10 și 15%, atunci, dragi colegi, acest lucru înseamnă că multe țări vest-europene o să dispară din politica de coeziune din, și din politicile cu fonduri structurale, cu excepția Ciprului și a Greciei, poate. Asta înseamnă însă că această politică de care suntem foarte mândri dispar toate acele lucruri de care am fost mândri și până la urmă e vorba și de a avea contribuții mai mari în buget și vorbesc aici în numele propriului partid social socialdemocraților din Germania care sunt dispuși să plătească mai mulți bani în acest sens pentru că valoarea adăugată a Europei este în joc. Sigur că putem uh, vorbi mult despre priorități, despre teme, despre concentrare tematică, dar dacă nu avem bani sau nu ajungem la acești bani, îi putem accesa, atunci tot despre ce am uh, discutat uh, noi și sper că nu doar filozofat, atunci um, Europa, într-adevăr, se va rupe și este până la urmă grija care ne macină pe toți. Și atunci vor fi câștigat cei care vor să distrugă Europa și solidaritatea. Mulțumesc! Nu, nu, nu facem nicio pauză pentru că nu avem suficient uh, timp la dispoziție. Aș dori să mulțumesc tuturor uh, vorbitorilor pentru faptul că, iată, ne încadrăm în programarea întâlnirii noastre. Continuăm acum cu următorul panel care conține câteva prezentări din partea asociațiilor de la nivel local și teritorial și am plăcerea uh, Acum să dau cuvântul doamnei Analiza Boni, secretar general din partea Eurocities. For inviting Eurocities to... Vă mulțumesc pentru că ați invitat Eurocities la această dezbatere. După cum s-a spus în această dimineață, la prima secțiune, negocierile politicii de coeziune sunt mult mai dure decât în trecut, datorită Brexitului, datorită a noi priorități Uh, datorită legăturii cu reformele și condiționalitățile naționale, da- datorită concurența între fonduri directe și indirecte. Deci este foarte important să îi facem pe cei care încă nu văd legătura între dezbaterile actuale să-și dea seama care sunt uh, temele uh, discutate și cum se relaționează de viitor, cu viitorul Europei. Îmi cer scuze, spune președinta. Îi rog pe colegii care părăsesc sala să o facă în liniște, pentru că reuniunea continuă. Vă mulțumesc. Deci spuneam că este important ca dezbaterea în legătură cu politica de coeziune să fie în centrul dezbaterii legate de uh, viitorul Europei, pentru că avem nevoie de unitate, de viziune, de valori și de instrumente pentru a asigura această unitate. Și ce asigură că lucrurile rămân împreună? Uniunea Europeană deja a pierdut o bucățică eu cred că este vorba de liant, de un liant și politica de coeziune poate să reprezinte liantul pentru Uniunea Europeană, pentru ca proiectele europene să rămână împreună și comune întregului continent. Să începem de la bază. Pentru a ne asigura că dezbaterea legată de coeziune este în centrul dezbaterii legate de viitorul Europei. Dacă ne uităm la definițiile din dicționarul Oxford explicativ legătura cu viitorul cu dezbaterea despre viitorul Uniunii este foarte clară. Avem nevoie de un tot unitar și politica de coeziune în sine reprezintă aspectul care va asigura un tot unitar pentru Uniune. De asemenea, este important să ne gândim la aceste cuvinte. Coeziune politică, implementare. Pentru că, după cum spunea domnul Van Nistelrooy, care sunt slăbiciunile? Trebuie să le găsim și conturarea unei politici pentru a ne asigura că o asemenea politică de coeziune pentru a consolida Uniunea Europeană și de a o face mai egalitară nu este foarte ușor. Care este, după părerea noastră, aspectul care lipsește sau care este o slăbiciune în momentul de față? Ține de importanța conlucrării cu orașele. De ce sunt orașele parteneri, parteneri esențiali? Cum putem să consolidăm Uniunea Europeană și să o facem mai egalitară? Pentru că foarte multe lucruri pot să nu meargă bine. Să ne gândim la faza de proiectare în orice strategie, faza de proiectare este fundamentală. Dacă proiectul nu este bun de la început, atunci nu va avea succes. Cu, dacă avem un diagnostic deficitar la început, prioritățile vor fi prost uh, țintite. Dacă nu există un dialog strategic care ia timp, nu va exista uh, o buclă de feedback și uh, obiectivele vor fi nerealiste și există și problema uh, simplificării. Am auzit că proiectul Omnibus a încercat să rezolve acest lucru. Uh, mai există și lipsa de încredere între nivelurile europene, naționale și regionale. La faza de implementare se pot, pot avea loc uh, noi probleme. Dacă nu are loc o asumare a proiectului, atunci viziunea nu va fi transformată în realitate. De asemenea, dacă există o guvernanță proastă și calitate proastă a instituțiilor, la abordarea sectorială pot să existe soluții care nu rezolvă probleme reale și, în final, complexitatea care duce la dispariția ambiției. De ce uh, avem nevoie de orașe pentru a proiecta politici bune, pentru că orașele reprezintă un radar foarte apt. Sunt responsabile, um, reprezintă o legătură permanentă cu realitatea. În orașe se întâmplă marile transformări. Strategiile nu sunt doar proiectate, ci și implementate la, pe teren. Există capacitatea de inovare și dacă și întotdeauna ascultăm că să se spune că trebuie să inovăm și orașele reunesc experiența necesară pentru rezolvarea problemelor. Există instituții academice, uh, întreprinderi și societate civilă și în orașe se concentrează o serie de provocări. Deci există uh, și acest aspect al concentrării diverselor aspecte. Ce ni se pare esențial pentru a îmbunătăți acest instrument? Cerem, uh, considerăm necesar un dialog mai intens și mai bun la nivel european, național și regional și la autoritățile administrative. Dacă vom avea un dialog mai bun, relațiile vor fi mai bune și strategiile vor fi mai bune o flexibilitate mai mare pentru a permite acțiunile la fața locului, cu politici mai bine țintite. Vrem o combinație mai bună de fonduri. Fondurile funcționează diferit. Ceea ce mi se pare important este ca autoritățile de administrare trebuie să coordon- se coordoneze între ele, altfel lucrurile nu funcționează avem nevoie de o cooperare regională mai intensă și uh, aspectul de inovare urbană în final, care să fie consolidat și la nivel local. Deci, documentul nostru de poziție l-ați primit deja în luna iunie anul trecut. Ideea principală este de a menține o politică puternă în întreaga Uniune Europeană. Am spus-o și în trecut, însă nu e niciodată rău să repetăm acest lucru, să avem o guvernanță la mai multe niveluri și ca parteneriatul să fie unul real, să consolidăm abordarea integrată și dimensiunea urbană, flexibilitatea în cadrul unui cadru coerent strategic și să simplificăm accesul și implementarea. Nu vreau să mă repet pentru că deja ați primit poziția noastră și v-am, am, v-am prezentat-o și în trecut, însă ar, aspectul de parteneriat, Comisia ne-a întrebat cum se transformă în parteneriatul în condiționalitate. Nu se poate. Cum se poate transforma într-un regulament? Nu există altă modalitate decât printr-un cod de conduită. Deci depinde de statele membre, de regiuni, să se asigure că aceste lucruri uh, se întâmplă pentru că sunt în interesul tuturor, deci uh, trebuie să acționăm. Este vorba de un cadru flexibil, trebuie să fim mai flexibili în ceea ce privește programarea. Da, avem nevoie de concentrare, însă câteodată realitățile locale sunt mai importante. Unele uh, zone au nevoie de mai mult decât promovarea cercetării și dezvoltare, uh, cercetării și dezvoltării, poate au nevoie de integrarea migranților, intensificarea, simplificarea deja a fost uh, uh, menționată. Sunt foarte multe probleme legate de ajutoarele de stat, uh, aspectele de control și de audit. Însă, din nou, apare problema lipsei de încredere. Și ideea centrală este că trebuie să consolidăm dimensiunea urbană și teritorială. Politica de coeziune trebuie să vină de la nivel european până la nivel global, local uh, și trebuie să aibă o viziune integrată și globală asupra lucrurilor. Partea de inovare uh, în acțiunile pentru inovație urbană în momentul actual sunt infime și până la urmă marea problemă nemenționată este legătura cu stru- reformele structurale. Pentru noi aceste reforme structurale nu sunt uh, rele, sunt lubrifiantul care facilitează funcționarea motorului, însă uh, nu mm, se poate utiliza politica de coeziune pentru a le uh, forța la nivel național. Legătura deja există pentru că aceste politici sunt menționate în regulament și în cadru, însă trebuie ca această legătură să aibă sens. Trebuie să o consolidăm însă într-un sens real, nu ca și în pachetul Uniunii Monetare. Uh, și în final, definițiile Uh, reforma structur- reformele structurale nu sunt bine definite în sine și pot să creeze mai multe probleme datorită problemelor de comparabilitate, de uh, măsurare și așa mai departe. Acestea fiind spuse, după cum a spus și după cum ne-a invitat și domnul de Michelis, cum putem să rămânem în afara acestei dezbateri? Nu. Deci, la Eurocity spunem, dacă vrem, dacă suntem în această dezbatere, trebuie să ne asumăm propria răspundere și să dăm un sens tuturor acestor măsuri. Un aspect care poate să fie discutat și dezbătut se leagă de utilizarea acestor reforme pentru a consolida uh, aspectele de guvernanță locală. De exemplu, în zonele în, în zonele urbane care au uh, o posibilitate majoră de a consolida legătura urban-rural și să uh, aibă un impact asupra uh, regiunilor care sunt la granița uh, zonelor funcționale. Putem așadar să aducem o func- să îmbunătățim funcționarea în tuturor acestor zone de la uh, Uh, orașul uh, de bază la zona metropolei, extinsa metropolei și spre zona rurală. Putem să facem acest lucru prin Europa de prin uh, politica de coeziune și știm că Europa are nevoie de legături mai puternice între orașe și o abordare de jos în sus. Trebuie să uh, lucrăm alături de orașe și să capacităm aceste comunități locale. După cum am spus, după cum, dacă există o asumare mai bună la nivel local, impactul va fi mult mai puternic și mai eficient. Deci, în încheiere, avem nevoie de un liant pentru Europa. Și acesta este politica de coeziune. Știți că atunci când folosești uh, un liant sau un lipici pot să, poate să-ți rămână pe degete, deci trebuie să ai grijă la felul cum îl folosești. Dacă e implementată bine, acest lipici, această politică de coeziune, poate să consolideze Europa, să o lege și dacă vă uitați în documentul de reflexie, uh, politica de coeziune a fost menționată doar o dată ceea ce nu este bine. Cum putem să facem pe toată lumea să înțeleagă că coeziunea este un instrument real pentru o Uniune mai bună? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare și vă mulțumesc și pentru documentul orientativ care a fost uh, distribuit eurodeputaților și Comisiei Regii. Continuăm acum cu domnul Frederic Valier, secretar general la Consiliul Municipiilor și Regiunilor Europene. Președinte, mesdames, messieurs les parlementaires. Bună ziua, domnilor și domnilor, stimați membri și colegi. Comité directeur qui, euh, avec comme objet principal le futur de la politique de cohésion, avem ocazia să vorbim despre viitorul politicii de coeziune. Și astfel am ocazia să vă vorbesc și despre noutățile din uh, statul meu. Europa este evaluată de cetățeni în funcție de rezultatele de pe teren. Deci, oarecum se descurcă în privința problemelor de astăzi și cum se va descurca cu cele de mâine trebuie să le pregătim pentru provocările viitorului, inclusiv provocările digitale. Cum pot tinerii din ziua de astăzi să-și găsească un loc de muncă și să uh, întemeze o familie, să o întrețină și să trăiască bine în țările și regiunile lor? În ce fel putem să combatem depopularea? În ce fel putem să combatem fenomenul prin care oamenii părăsesc zonele periferice? Sunt doar câteva dintre întrebările cu care ne confruntăm, întrebări care vi se pun când mergeți în teritoriile dumneavoastră. Ca membri ai Comisiei Regii, știți că orașele se află în prima linie de bătaie. Avem nevoie de această politică. Scopul este să creeze investiții și infrastructură, dar și multe altele. Ce vă putem spune este că reprezentanții la nivel local sunt convinși că avem nevoie și de investiții publice. Comisia Europeană a afirmat recent că politica regională este un aspect esențial al bugetului Uniunii Europene, dar trebuie să se concentreze pe inovație, solidaritate și dezvoltare în Uniunea Europeană și în cadrul teritoriilor din Uniunea Europeană. Este obiectivul menționat în tratat și este felul în care cetățenii europeni sunt direct afectați de politică. Vreau să vorbesc un pic de, faptul, de cum este implementată viața de zi cu zi. În primul rând, avem nevoie de o strategie post-2020. O strategie care să se bazeze pe dezvoltare durabilă, pe obiectivele de dezvoltare durabilă care au fost stabilite și pentru 2030 ca partea politicii Uniunii Europene mai care să fie aliniat și cu obiectivele de dezvoltare ale ONU și cu acordul de climă de la Paris și multe altele. Astfel am avea o direcție pentru politica de coeziune și ne-am asigurat că Uniunea Europeană progresează și are un rol fruntaș în, pe scena internațională. În al doilea rând, aș dori să subliniez ce aduce politica de coeziune la diferite niveluri și pentru diferite părți interesate. Trebuie să ne asigurăm că pentru a avea o politică de coeziune de succes, avem cooperare de succes cu părțile interesate regionale și cu autoritățile regionale. Trebuie să implicăm regiunile, nu doar pentru consultarea proiectelor, dar și pentru alegerea priorităților de investiție. De aceea, elementele din codul de conduită actual în legătură cu principiul de parteneriat trebuie să reprezinte o parte obligatorie a viitorului regulament, cu un cod de conduită separat uh, în legătură cu statutul juridic și trebuie să ne întrebăm în legătură cu propunerea recentă a Comisiei Europene în legătură cu legătura cu semestrul european, legătura cu consolidarea Uniunii Economice și Monetare. Vrem ca comunitățile teritoriale să se fie asociate tuturor acestor uh, inițiative. În al treilea rând, trebuie să consolidăm dimensiunea teritorială a politicii de coeziune pentru a favoriza strategii de integrare integrată a teritoriilor. Atât teritorii urbane și rurale trebuie să se dezvolte pe deplin peste tot în Europa. În întreaga Europa, satele și orașele sunt din ce în ce mai conștiente de necesitatea de coordonare a acțiunilor lor pentru a face față provocărilor cu care se confruntă cât mai eficient. Și noi, la fel, avem un moto care spune că nu, nu, se po- nu poate exista dezvoltare fără dezvoltare teritorială. Așadar, trebuie să utilizăm fondurile structurale pentru strategiile urbane și teritoriale. Uh, cu strategii integrate, cu uh, tehnologii informatice pentru a uh, întâlni necesitățile, necesitățile specifice fiecarei zone. Trebuie să ne uităm dincolo de PIB la criteriile de mediu și sociale. După aceea, trebuie ca aceste Uh, provocări teritoriale să fie finanțate adecvat la nivel european. În al patrulea rând, trebuie să simplificăm și să facem mai coerente și mai, mai coerente și mai vizibile fondurile pentru beneficiari și pentru gestionari. Trebuie să introducem un set unic de fonduri, de reguli pentru toate fondurile, pentru a putea facilita abordările integrate. Avem nevoie și de mai multă flexibilitate, după cum spunea uh, Anelisa mm, Adineauri, cu uh, precădere la nivel european. Trebuie să existe mai multă încredere între Comisia Europeană și cei care pun în aplicare aceste politici uh, prin simplificare la nivelul controlului și auditului, care ar permite municipalităților uh, să, uh, cu mai puțină experiență să, se, să participe și să se asocieze noilor proiecte. Politica de coeziune este și politica Uniunii care este cea mai uh, verificată și care uh, dispune de un sistem foarte uh, strict de performanță. Uh, cu 5% nivel de eroare înseamnă că 95% avem reușită. Însă, în ceea ce privește condiționalitatea care a fost evocată anterior, uh, variabila de ajustare nu poate să fie politica de coeziune. Există și alte politici europene care pot să fie utilizate pentru a insista asupra valorilor care ne sunt comune, însă nu putem să privăm teritoriile de posibilitate de dezvoltare și să-i pedepsim pe cetățeni uh, la nivel local. Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa se angajează să colaboreze pe deplin cu instituțiile europene, să lucreze pe lângă Comitetul Regiunilor și pentru, pe lângă alte instituții pentru a uh, merge spre împlinirea programului 2020. Până în septembrie anul viitor, uh, 60 de autorități regionale dintr-o serie de state europene se vor întruni pentru a discuta de plus valoarea uh, fondurilor europene la nivel uh, local, regional și pentru bunăstarea cetățenilor. Profit de această ocazie pentru a vă înmâna în, în numele uh, organizației noastre, o, cartea noastră Europa 2030, care, pe care o găsiți pe masa dumneavoastră, este o carte elaborată cu ajutorul uh, aleșilor locali și regionali care sunt implicați în teme europene. Are contribuții de la peste 100 de aleși locali și regionali din Europa și sperăm că va putea să contureze un soclu comun de aspirații. Și vă invit și la conferința noastră în legătură cu egalitate, incluziuni și incluziune, care va avea loc în iunie 2018 din 11 până în 13 iunie. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you very much. Thank you for the contribution, for the present. The book is very interesting. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru contribuții. Vom lucra foarte interesantă și o carte interesantă pe care ne bucurăm că o putem vedea astăzi și vă mulțumim și pentru invitație. Va fi foarte interesant să urmărim procesul în diferite organizații. Acum dau cuvântul doamnei Eleni Mariano, secretar general al uh, conferinței pentru regiuni mai. Avem ocazia să avem acest schimb de opinii și vă mulțumesc pentru raportul noastră, domnule Juland. Am încercat să fiu foarte la obiect. Ca organizație am încercat întotdeauna să uh, facem progrese pe subiecte dificile și să identific să vedem ce știm în mod colectiv despre politica de coeziune post-2020. Știm că politica va fi afectată de tăieri bugetare. Știm și că cel mai probabil va include fondul social, așa va fi întărită. Ce mai știm este că se vor păstra condiționalitățile ex ante și că cele macroeconomice vor fi și ele prezente, chiar dacă ne-am dori să fie altmiteri. Comisia Europeană încearcă să introducă anumite stimulente pe lângă politica de coeziune pentru a susține reforme structurale în statele membre. Cred că toate acestea sunt elemente de care trebuie să ținem cont, deoarece formează o imagine de ansamblu și, după cum a spus domnul de Michelis, lucrurile nu s-au încheiat și acesta este momentul foarte tu vine la momentul potrivit. Și este bine că putem dezbate propunerile pe care vi le-am adus la cunoștință, atât noastră cât și regii. Să începem cu bugetul. Domnul Oettinger a spus foarte clar că vom avea de-a face cu un gol bugetar din de pe an. Nu putem să ignorăm acest fapt. Un alt aspect este că atunci când discutăm, și punctul a fost reiterat și de domnul Juncker și de domnul Oettinger, când vine vorba de MFF și de comisie, trebuie să abordăm dar și priori, de priorități actuale. Cred că trebuie să fim foarte clari când spunem că unele din prioritățile mai vechi, cele tradiționale, nu au devenit dintr-o dată învechite. Ele există de 40 de ani și au condus la rezultate, pe care le-am văzut în raportul de coeziune și în alte documente de reflexie ale Comisiei Europene atunci când se punea în când se dezbătea de membre și în interiorul statelor membre. Este un lucru fundamental. Nu putem avea o mașină de curse care să ne jucăm cu fondurile pentru a construi câte ceva pe aici pe acolo, ci chiar trebuie să micșorăm această diviziune, ceea ce este o veste foarte bună și este o premieră. Domnul Oettinger spune că este vorba de 1,15 aplicată politicilor tradiționale din cauza Brexit. Deci trebuie să fim atenți care sunt implicațiile. Acum să trecem la politica de coeziune și să vedem cum putem să abordăm politica de coeziune după ce vom avea noul cadru financiar multianual și să vedem care vor fi negativistă. După cum au spus și colegii mei și am spus și eu la început, toate aceste elemente sunt deja acolo, nu sunt noi pentru noi, există mai multe referințe la ele în articole și statele membre deja au posibilitatea să aloce bani de la politica de coeziune pentru a procedăm pentru a avea grijă că nu știrbim chiar, chiar raționamentul pentru care există politica de coeziune. Lipsește o strategie de ansamblu, după cum s-a spus. Nu știm exact. Trebuie să ne propunem anumite obiective. De asemenea, trebuie să fim conștienți că atunci când există discuții și propuneri periculoase, spre exemplu această propunere privind această propunere pilot pentru reformarea Uniunii Europene, că implementează reforme, să știți că nu mă opun acestui aspect, nu mă opun reformelor. Dar cum am putea să explicăm că dorim să plătim statele membre din bugetul european pentru a efectua reformele, care sunt necesare. Deci dacă sunt necesare, oricum arată legătura cu ce facem noi. Am pregătit un document pe care îl vom circula după masa aceasta și îl vom trimite și Comisiei Europene. Este un document despre diferite posibilități de conectare. Pentru a nu exagera și a transforma politica într-un instrument, deoarece nu este un instrument. Avem alte instrumente, dar politica este o politică. Trebuie să nu pierdem din vedere această diferență esențială. Problema nu se pune dacă va exista o legătură, ci ce fel de legături vom permite să existe. Pentru a trece la concluzie, cred că mai degrabă îi voi lăsa pe colegii mei să discute aici. Doresc să transmit doar două idei că nu avem strategia pentru a vedea care sunt obiectivele politici de coeziune. Ține de noi să le definim și, după cum a spus colegul de Michele, trebuie să stabilim obiective la nivelul Uniunii Europene, pe termen lung. Al doilea lucru care mi se pare esențial, s-a vorbit mult de sectorul privat, de faptul că nu ne implicăm suficient și că ar trebui să avem parteneriate sociale și economice mai multe, eu doresc să vă invit la un eveniment organizat împreună cu regiuni și împreună cu Achitania, Toscana și regiunea Ruhr din Germania vom încerca să reunim toți partenerii sociali și economici și beneficiarii de pe teritoriu pentru a demonstra faptul că politica a dat rezultate și pentru beneficiari. Este o dificultate pentru noi, deoarece banii și nimeni nu primește banii înapoi. Deci poate că uneori țările sunt justificate, sunt justificate când se pune problema dacă fondurile și revin în regiunile respective. Și noi dorim în acest fel să demonstrăm că da, sunt într-o regiune de banca este investiți acolo. Mulțumesc! Toți colegii mei sunt foarte interesați să participe, inclusiv eu. Vă mulțumesc și așteptăm să vedem care este poziția dumneavoastră pe care ne o veți comunica astăzi. Toate eforturile și discuțiile sunt foarte utile pentru dezbaterea de politica de coeziune, fără a menționa și fondul social, care reprezintă o parte importantă a politicii de coeziune. Și este foarte important acum pentru a menține la oaltă întreaga construcție și pentru a vedea Mori, secretar general al uh, Adunării Regiunilor Europene. Apărare a coeziunii. Fiind ultimul vorbitor, uh, poate trebuie să precizez că din cele ce voi spune, poate ați auzit deja câteva lucruri. Este important ca prin politica de investiții să se accelereze creșterea durabilă și să se reinstaureze convergența economică și socială, ținerea regiunilor în promovarea creării locurilor de muncă, a creșterii durabile și a îmbunătățirii nivelului de viață a cetățenilor. S-a putut, s-au putut astfel crea un milion de locuri de muncă și 6,5 milioane de copii vor pune impact direct asupra cetățenilor noastre și de aceea trebuie fructificată și menținută ca una din realizările noastre cele mai bune. Trebuie să asigurăm folosirea corespunzătoare a fondurilor publice. Dar să nu uităm imaginea de ansamblu. Politica de coeziune schimbă în bine viața cetățenilor și reduce disparitățile existente, așa cum s-a spus. Desigur că știm că viitorul buget pe termen lung a Uniunii Europene se va reduce, de aceea trebuie identificate prioritatea teritoriilor noastre. Este cea mai inteligentă investiție în viitor și în Uniunea viitorului. Uniunea Europeană trebuie să fie unită și să demonstreze cetățenilor săi că solidaritatea în ceea ce privește elemente constitutive uh, Uh, ale politicii de coeziune după 2020 solicită uh, orice redmenea să analizați și documentul nostru de poziție pe care l-am transmis, unde aceste chestiuni sunt mai detaliate. Avem nevoie proceduri simplificate, reguli mai simple pentru acces de dimensiunea programelor și de asemenea de istoricul uh, Uh, de gestionare a fondurilor. Trebuie să reducem numărul de fonduri și să avem mai multă flexibilitate pentru regiuni, pentru că acestea să-și poată croi soluții proprii bazate pe specificul lor. De asemenea, trebuie să aibă dimensiune economică, teritorială și socială pentru coerență și o coordonare efectivă. Avem mare. Este o listă asupra care au căzut de acord regiunile noastre membre, însă trebuie o dezbatere. Comisia, statele membre, guvernele locale trebuie să discute care sunt prioritățile aici. Membrii noștri vor o susținere mai uh, amplă între regiunile UE și vecinii săi și promovează experiențe și bune practici. Orice măsuri care permit să uh, se uh, <clears throat> ducă fonduri în afara coeziunii pentru măsuri structurale în uh, statele membre sunt respinte sau măsură punitivă. Suntem dispuși să discutăm cu dumneavoastră și alți actori implicați despre condițiile necesare pentru a îmbunătăți eficacitatea și impactul uh, utilizării fondurilor de coeziune. Comisia a folosit o gamă întreagă de instrumente și mecanisme de finanțare pentru vele. Ar trebui să fie aplicabile și acestor instrumente și ar trebui să aducă și un plus de coeziune. Suntem în discut doar prin uh, implicarea regiunilor, Uniunea Europeană va putea întări programele și acțiunile de care au nevoie teritoriile și cetățenii săi. Solicităm de astfel printr-o prin mecanisme participative structurate și de responsabilitate bazată pe abordare pe mai multe nivele. Asta pentru ca să existe o mai bună asumare a programelor și o mai mare responsabilizare. UE a oferit uh, uh, un exemplu de lider în ceea ce privește agenda climatică, politice care dau dovadă ce mai mare valoare adăugată în conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității, pentru că despre asta este vorba în politica de coeziune. Dumneavoastră știți asta, noi știm asta, suntem convinși că și Comisia și statele membre știu acest lucru. Veriga lipsă aici este cetățeanul, trebuie să ne asigurăm că menționa că există sau trebuie făcut o alianță în ceea ce privește politica de coeziune, dar trebuie să facem chiar mai mult. Cetățenii dacă ar ști ce le aduce politica de coeziune, ar lupta împreună cu noi pe acest front. Avem povești de succes de arătat, trebuie să ducem mai departe cu coordonatorii. Domnul Van Nistelrooy. Da, mulțumesc. Permiteți-mi. Domnul Oettinger spunea că politica agricolă comună, politica de coeziune și cercetarea vor rămâne în centrul bugetului european uh, în următorii 10 ani. Am disipăm acest moment propice. Apoi aș dori să mai subliniez încă o dată sau, de fapt, să întreb două lucruri. În primul rând, în ceea ce privește Alianța pentru Coeziune, dumneavoastră sunteți uh, cei care sunt din uh, cu totul alte regiuni. Ce faceți în această privință? văd tot felul de hashtag-uri, alianță, coeziune, dar uh, unde sunteți? Uh, nu trebuie să mă abordați pe mine, că eu sunt uh, deja convinsă cu pionierii și cei care urmează și cu cercetarea și cu competitivitatea la nivel mondial. Spuneți-mi ceva despre viitoarea generație de orașe inteligente și specializări inteligente 2.0. Și un ultim punct. Cred că politicile orizontale ale Uniunii merg într-o direcție bună, dar și chiar o CDE spune că politica noastră este corectă um, ultimul Airbus al Europei fără uh, trenul de aterizare corespunzător, se intitulează asociațiilor, pentru cuvintele lor, pentru susținerea lor clară față de politica de coeziune. Sigur că nu aveam îndoieli, așa cum spunea și colegul, cu toții facem parte din această alianță pentru coeziune și cred că problema extinderii aceste care am senzația că au rezultat din cele două sesiuni. În primul rând, trebuie să rămână o politică pentru toate regiunile, dar trebuie să fie în măsură ca în interiorul regiunilor și în funcție de caracteristici strategie pentru 2030, dar în interiorul acesteia trebuie să abordăm acele chestiuni la care se referea domnul de Michelis. Regiunile care nu reușesc, regiunile care sunt în acea capcană intermediară și sunt o nouă problemă, dificultățile, disparitățile unilor um, puțin populate. Ar fi foarte interesant dacă în această privință ne-ați putea ajuta pentru a formula mai bine propunerile pentru 2030. A treia chestiune. Sigur că nu trebuie să încărcăm totul asupra politicilor de coeziune. Ea de este nevoie. Vă întreb care este părerea dumneavoastră pe marginea acestor uh, aspecte. Domnul Budar, acum cuvântul. Și chiar dacă este vorba de partide diferite între prim-ministrul și autoritățile locale, există uh, uh, anumite rezultate, oamenii se așează și discută și văd că există rezultate la fața locului, însă poate ministerul niciodată nu a înțeles acest lucru, însă există activități, vom face acest lucru statele membre și reprezentantul comisiei, poate la nivel de director general sau doamna Crețu, să existe o uh, discuție între toate aceste elemente cu contributorii neți pentru că, uh, bineînțeles, pe nimeni nu mulțumește din contribuțiile de la statelor membre, care, bineînțeles că nu se vor materializa, deci vom fi afectați. Dacă vom avea mai puțin bani, va trebui să ne concentrăm mai mult pe aspectele cruciale. Deci, asta vreau să facem noi cu regiunile, să avem o abordare inteligentă regională, deci să încercăm Există uh, și idei tematice. Sinergiile fonduri, între fonduri nu sunt ușoare. Am încercat să facem sinergii, însă există reguli atât de diferite care se aplică. Mie mi-ar plăcea foarte mult să avem sinergii între fondurile de coeziune și inovare, de exemplu, și programele de cercetare. Dar nu este atât de ușor. Uh, există probleme organizatorice și dacă va avea loc simplificarea într-o modalitate care va schimba radical lucrurile și care va ajuta beneficiarii să se asigure că regulile funcționează în beneficiul lor, foarte bine, însă asta nu cred că trebuie, se va întâmpla în următoarea perioadă de programare. Și încă aici. Ultimul lucru nu a fost menționat, însă să discutăm, cred că și președinția bulgară a spus că vrea să încerce o, o întâlnire Trebuie să uh, încercăm să uh, încheiem lucrurile în timpul actualului mandat parlamentar, pentru că altfel lucrurile vor fi întârziate la nesfârșit. Nu s-a menționat calendarul foarte mult, însă mi se pare foarte important. Mulțumesc foarte mult, Frederic. Mulțumesc, dar câteva comentarii, nu voi repeta cele spuse de colega mea, Eleni, pentru a vă răspunde la Uh, ce vă întrebați în legătură cu domnul Oettinger și eu am aud, aud peste tot același lucru. Toată lumea susține politica de coeziune ca pilon fundamental al uh, politicilor europene. Însă, în același timp, de fiecare dată aud că va trebui să regândim bugetul pentru că sunt și alte politici care trebuie să fie susținute de către Uniunea Europeană și temerea noastră nu este atât de mult că va dispărea cu politica de coeziune. Sunt sigur că toată lumea și de la Consiliu vor fi în favoarea păstrării politicii, însă problema este cât de mult va fi susținută de către Uniunea Europeană și cât de mult sunt dispuse statele membre să contribuie la fondurile structurale și în special pentru politica de coeziune. Și acest lucru, bineînțeles, va captura toată atenția noastră în viitor. Trebuie de asemenea să insistăm asupra importanței relației între relațiile urbane și rurale. Poate ar trebui să insistăm să solicităm regiunilor să creeze capacități uh, pentru aceste parteneriate. Nu vor uh, nu, metropolele nu se pot dezvolta dacă teritoriul învecinat uh, este dezavantajat. Deci există o nevoie să nu creăm o modalitate centralizată de a transmite politicile către regiuni. Eu sunt conștient de acest lucru, sunt francez și știu că francezii vor întotdeauna să centralizeze totul. De aceea mi se pare foarte important să creăm condițiile de dialoguri de parteneriat pe teren între diversele autorități și diversele niveluri de guvernare. În ceea ce privește alianța, aș menționa și eu uh, ce facem cu regiunile pe care le-am și reuniunile pe care le-am organizat în 8 uh, state membre contributoare nete, încercăm să implicăm din ce în ce mai mulți parteneri, majoritatea membrilor noștri din mm, deci municipalitățile și regiunile sunt deja parteneri în alianță, sper că toate regiunile și municipalitățile vor fi parteneri. Nu vor, sper că, că nu, vor, nu vom conlucra doar cu susținătorii noștri, ci că îi, voi, îi vom putea atinge pe cei care beneficiază în urma politicii de coeziune și câteodată nici măcar nu-și dau seama. Am o anecdotă, chiar după Brexit mi-am aduc aminte că Euronews a, avut un, a arătat un interviu cu un reprezentant ales din regiunea Cornwall din sudul Angliei, care spunea, da, dar eu nu mi-am dat seama că atunci nu vom mai primi fonduri de la Uniunea Europeană după ieșirea din Uniunea Europeană. Deci ei au, ei au, ei au susținut Brexitul, dar după aceea și-au dat seama că polit- politicile regionale susțineau ce se întâmpla în municipalitatea respectivă. Deci câteodată se întâmplă acest lucru. Da, încheie aici. Thank you very much. Yes. Mulțumesc foarte mult. Da, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Zonele pe care le prezentăm reprezintă spațiile în care se întâlnesc și se conectează orașele și zonele rurale în uh, schema de ansamblu a politicilor europene și să știți că vom transmite mesajul mai departe. Acum, în legătură cu observațiile privind fondurile pe care le au la dispoziție și cum le pot folosi, și aș dori să fie o parte a activității noastre de care să ne putem lipsi, de care să nu mai fie nevoie, deoarece presupune să vedem mai multe companii de acest fel. În ce privește Alianța pentru Coeziune? Cred că este o excelență. Deci este vorba de strategii adoptate de orașe, integrate, care reunesc aspecte de eficiență energetică, tehnologie, dezvoltare urbană au o componentă socială puternică, iar cetățenii au un rol tot mai important în cadrul strategiei. Și în uh, cazul primarilor din țările care contribuie mai mult, vorbim de persoane care pot să aibă un rol